noastră nu face decât să sporească această bază pe care putem conlucra. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. S-a încheiat această dezbatere. Mâine, la 11.30, va avea loc votul. Ajungem uh, la întrebarea orală adresată Comisiei în ceea ce privește utilizarea principiului subsidiarității după tratatul de la Lisabona. Uh, urez bun venit domnului comisar și dau cuvântul autoarei. Doamna Cohmerin. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, este o întrebare, o chestiune foarte importantă. Știm cu toții că până înainte de tratatul de la Lisabona a existat uh, întotdeauna lamentări din partea parlamentelor naționale că 80% din legislația pe care o decidem de fapt vine din Europa și nu mai avem nimic de făcut decât să o votăm și suntem uh, oarecum asistenți pentru uh, implementarea legislației europene. Dar asta s-a schimbat odată cu tratatul de la Lisabona pentru că parlamentele naționale au un rol important, pot influența lucrurile. Europa a devenit mai uh, democratică pentru că reprezentanții poporului au mai multe de zis. Același lucru se referă și la Parlamentul European și la parlamentele naționale. Totuși am auzit plângeri din partea parlamentelor naționale și anume că a crescut atât de mult sarcina de lucru, că avem atât de multe documente pe care trebuie să le trateze și care nu pot fi citite decât în câteva săptămâni pentru că trebuie o reacție, dar mi se pare important și am impresia că parlamente naționale uh, Uh, au uh, folos- făcut uz de acest drept și au înțeles că este important să aibă posibilitatea acum să reacționeze în parlamentele naționale, deci în capitalele țărilor membre, pentru ca să influențeze inițiativele care vin din partea Uniunii. Și acum au trecut aproape 2 ani de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, pe 1 decembrie 2009, când uh, au intrat deci în vigoare aceste proceduri parlamentare și câțiva colegi și cu mine am considerat că este momentul oportun pentru ca să ne întrebăm acum cum vede Comisia situația la doi ani după acest raport, după acest tratat? Sunteți mulțumiți de reacția din parlamentele naționale? Cum tratează Comisia aceste reacții? Aveți destule resurse și destul personal pentru a putea trata aceste reacții? și în unele state membre există regiuni sau landuri, cum e în cazul Germaniei, care dau un feedback. Cum veți trata și cum tratați până acum uh, feedback-ul din partea acestora? Colaborați destul și cu uh, Comitetul Regiunilor sau nu? Acestea au fost întrebările pe care Alexandra Tan, Michael Torer, domnul Daf și cu mine am pus, le-am pus în comun către comisie și vrem să auzim acum răspunsul noastră. Mulțumesc, doamne Cohmerin. Domnul Sefcovici are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și uh, deputaților pentru întrebarea uh, prezentată, pentru că asta ne permite și nouă să prezentăm evaluarea uh, implementării inclusiv a mecanismului de control a subsidiarității în tratatul de Lisabona. Acest mecanism funcționează și uh, aplicarea sa a fost a decurs până, până acum foarte bine. Uh, sigur, a, asta și grație consultării parlamentelor naționale înainte de intrarea în vigoare a tratatului la Lisabona, dar și grație cooperării foarte bune dintre Comisie, Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Experiența de până acum ne arăta că Parlamentele Naționale sunt pregătite și gata uh, să își asume noile puteri conform tratatului de la Lisabona. Până la sfârșitul uh, lunii septembrie 2011, Comisia trimisese 139 de pro- proiecte de propuneri legislative conform uh, mecanismului de control al subsidiarității. Naționa- Parlamentele naționale au uh, expediat de asemenea 61 de opinii uh, However... motivate. Dar în niciunul din cazuri nu s-a activat uh, așa numitul uh, mecanism al cartonașului galben sau portocaliu. Comisia este convinsă că parlamentele naționale nu trebuie să joace un rol doar în ce privește sub, uh, subsidiaritatea. Noi dorim un dialog accentuat cu parlamentele naționale, pentru că, oricum, acest mecanism de control al subsidiarității este doar un aspect al problemei. Sigur, Comisia întreține un dialog, primește mai mult de 600 de opinii pe an din partea parlamentelor naționale, inclusiv în legătură cu conținutul propunerilor pe care le face Comisia. O unitate din Secretariatul General al Comisiei se ocupă de relațiile cu parlamentele naționale. În plus, fiecare direcție generală are coordonator pentru relațiile cu parlamentele naționale care contribuie la implementarea uh, Uh, mecanismului de control al subsidiarității și a dialogului politic. Și cabinetele comisarilor care se ocupă de aceste probleme ne ajută foarte mult. În ce privește o evaluare generală, aș putea spune că problema uh, mecanismului de verificare a, a subsidiarității și dialogul politic mm, intră întotdeauna în joc în momentul în care noi ne întâlnim cu membrii parlamentelor naționale uh, care sunt foarte activi pe plan european și cred că întrebarea orală uh, prezentată de uh, deputat ne arată că ce e foarte important e ca parlament, uh, membrii Parlamentelor Naționale să fie încă și mai mult implicați în discutarea legislației europene. Debate, uh Sigur că trebuie uh, ca și uh, calitatea opiniilor care provin din parlamentele uh, naționale să fie mult mai ridicată și așa și este. Și noi încercăm să ne jucăm rolul, noi de la Comisie, pentru că Uh, la uh, comisiile COSAC au fost în ultima vreme comentarii provenite de la Parlamentele Naționale că noi ar trebui să fim mai preciși câteodată. Ei ar dori ca noi să explicăm mai bine clauzele de subsidiaritate cuprinse în propunerile noastre de lege. Deci este un proces de învățare reciprocă. Eu cred că în următoarea perioadă ar trebui să uh, discutăm propunerile sectoriale în parlamentele naționale și în comisiile sectoriale ale acestor parlamente, pentru că eu cred că asta ar însemna că parlamentarii naționali vor fi mai, ocupa, mai preocupați și mai interesați de uh, legislația europeană și vor aplica-o cu mult mai multă uh, grijă. Deci cred că mecanismul funcționează bine, dialogul politic este foarte important, pentru că ne oferă ocazia nu doar uh, să <laughs> primim opinii chiar și negative, dar să primim și încurajări și opinii pozitive din partea parlamentelor naționale. Deci sunt convins că dialogul va continua, va evolua și uh, numărul și calitatea opiniilor din partea Parlamentelor Naționale, dar și al răspunsului din partea comisiilor, uh, Comisiei Europene, mă scuzați, se va îmbunătăți în următoarea perioadă. Mulțumesc și acum doamna Flașicova Benova are cuvântul pentru două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule comisar, stimați colegi, în cadrul competențelor uh, partajate, principiul subsidiarității ne spune când poate lua, trece la acțiune Uniunea Europeană în numele statelor membre. Principiul subsidiarității înseamnă, pe de o parte, protecția competențelor statelor membre și, pe de altă parte, permite acțiunile uh, a Uniunii Europene în momentul în care acestea nu se iau de către statele membre. Punerea în aplicare a Parlamentelor Naționale după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, mai ales protocolul 2, face uh, subiectul uh, raportului anual al Comisiei care se referă la modul în care principiul subsidiarității este pus în aplicare în instituțiile europene, Consiliul, Parlamentul, Comitetul Regiunilor și așa mai departe se referă în egală măsură și la chestiunea parlamentelor naționale și modul în care se aplică acolo principiul subsidiarității după tratatul de la Lisabona. Acum este nevoie să ne concentrăm asupra unor eh, chestiuni unde se aplică acest principiu, fiindcă Parlamentul European eh, ocrotește acest principiu al subsidiarității fiindcă în statele membre din 2009 exista posibilitatea de a informa Comisia Europeană asupra faptului că legislația națională, o parte a acesteia, nu uh, respectă principiul subsidiarității. Iată de ce a, a existat întrebarea cu privire la modul în care uh, informează Comisia Parlamentului European cu privire la aceste înștiințări. Acum începem uh, procedura

Mulțumesc, domnule comisar. A construi Europa înseamnă și să facem o activitate de integrare. Da, mi-ar dori ca domnul comisar să fie atent la ce spun eu aici. Da, totuși voi continua, doamna președinte. Deci a construi Europa, după cum spuneam, domnule comisar, înseamnă să facem o activitate de integrare să ne gândim și la federalism, dar și la principiul proporționalității și a subsidiarității. Sigur, când construiești o casă, începi cu fundația și apoi cu acoperișul. Deci Europa trebuie să-și îmbunătățească relațiile cu cetățenii săi. Sigur, protocolul ar fi fost un bun început, dar nu știu dacă am profitat mult de el. Regiunile au multe de adus Europei. Comisia pentru regiuni recomandă să se vorbească și de progresele făcute de regiuni în uh, relație cu subsidiaritatea. Uh, am primit o scrisoare luna trecută prin care mi se aduce la cunoștință că nu uh, dispunem de informații în legătură cu modul în care regiunile acționează. Nu știm ce gândesc oamenii la nivel regional nu știu dacă Comisia ar dispune de elemente noi în domeniu. Obrigat, Domnul Mulțumesc, domnule președinte. În această dezbatere cu privire la folosirea principiului subsidiarității, nu trebuie să uităm un lucru, și anume, întreaga dinamică a procesului de integrare, cadrul juridic oferit de tratatul de la Lisabona, dar uh, și uh, practica de zi cu zi Uh, ocolesc principiul subsidiarității. Și acesta este întors cu totul în jos. Nu statul hotărăște ce, se, ce poate face el mai bine, ci Uniunea Europeană hotărăște ce pot face statele membre mai bine. Acum spunem, statele membre pot să-și ridice o obiecție, așa e, dar care sunt consecințele în practică? Procesul de control nu oferă prea multe garanții. Condițiile impuse și mai ales uh, Uh, dimensiunea uh, federalistă a acestui proces uh, îngreunează deciziile luate la nivelul Uniunii Europene, chiar în momentul în care nu se respectă acest principiu, pot, se poate face recurs împotriva lor. Iată de ce trebuie să mai discutăm acest principiu și să-i dăm sensul corect, așa nume popoarele trebuie să hotărească ce se poate face mai bine la nivel comunitar și nu invers, nu Uniunea Europeană să impună statelor membre ce consideră ea că poate face mai bine pentru statele membre septembrie. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ianov. Stoianov. Aveți cuvântul, domnule Stoianov. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că principiul conform căruia parlamentele naționale pot uh, pune la îndoială principiul de subsidiaritate este disfuncțional la doi ani după ce a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Parlamentele europene, parlamentele naționale, mă scuzați, nu au uh, obiectat niciodată destul pentru a putea opri acest principiu. De fapt, uh, această fusese inclus în tratatul de la Lisabona, știind foarte clar că de fapt nu va funcționa. Știți foarte bine că o decizie parlamentară care progresează nu are nevoie de mai multe luni pentru a putea fi aprobată. Și vă puteți închipui ce ar însemna aceasta la, în 27 de parlamente. Eu cred că principiul de subsidiaritate ar trebui să Mm, beneficieze mai întâi de, adopt, uh, de aprobarea din partea Parlamentelor Naționale și după aceea să adopte acest act. Domnul Kelly. Mulțumesc. Principiul subsidiarității poate că nu este prea respectat atât cât ar fi de dorit în Uniunea Europeană dar este uh, un principiu care ne arată și uh, slăbiciunile și punctele noastre forte. De exemplu, regiunile și colectivitățile locale se pot guverna ele însele, dar este și o slăbiciune pentru că vedem ce s-a întâmplat cu reacția la criza economică. Uh, unele lucruri au fost făcute la un nivel mult prea ar, ar fi fost făcute mai bine, dar nu s-a putut din cauza subsidiarității, nu s-a putut acționa destul de rapid. Dar e vital să spunem exact uh, cum vrem uh, o implicare mai bună a parlamentelor naționale pentru o luare mai uh, rapidă și mai eficientă a deciziilor. Sigur că uh, din experiența din Irlanda spun că parlamentele naționale trebuie implicate mai mult. Mulțumesc. Acum domnul comisar uh, Mulțumesc. În primul rând doresc să mulțumesc uh, membrilor Parlamentului pentru modul în care au răspuns uh, discursului meu inițial. Mulțumesc în general Parlamentului pentru o abordare foarte constructivă, pentru cooperarea dintre Comisie și Parlamentul European și Parlamentele Naționale aici. Eu sunt convins că mecanismul de control al subsidiarității este unul uh, foarte bun și este în interesul nostru a tuturor să fie și aplicat în mod eficient. Că nu dorim să blocăm integrarea europeană, ci să o facem mai transparentă în beneficiul cetățenilor și să o facem și mai democratică, deoarece Până la urmă, important este ca noi să fim mai apropiați de cetățeni, să le cunoaștem problemele de asemenea, salut uh, tonul foarte pozitiv și constructiv al cuvântărilor uh, pe care le-am auzit aici, pentru că un, uh, o abordare pozitivă e esențială și e esențial să știm și ce se spune în capitalele țărilor noastre, statelor noastre membre. Comisia, sigur că uh, încurajează un dialog politic activ cu parlamentele naționale, un dialog care până acum a fost foarte rodnic, după cum s-a și demonstrat cu numărul de opinii și opinii motivate pe care le-am primit. Ar fi foarte bine ca această tendință să continue și în viitor. Întrebarea legată de uh, Comisia Regiunilor acum. Sigur că noi cooperăm de aproape cu Comisia uh, pentru Regiuni a Parlamentului European, care poate juca un uh, rol foarte activ în mecanism, asigurându-se că autoritățile locale și regionale sunt implicate și la deciziile, uh, luarea de decizii la nivel european. Uh, datorită Comisiei Regii, noi avem un bun contact cu autoritățile locale și uneori noi putem uh, uh, ține cont și de aspectele regionale în uh, evaluarea noastră de impact și ne poate ajuta și la analiza respectării principiului subsidiarității și proporționalității și pe viitor. Trebuie să spun că în conformitate cu protocolul de cooperare între Comisie și comite, Comitetul Regiunilor, noi informăm în mod constant Comisia Regiunilor în legătură cu opiniile pe care le primim în ce privește mecanismul de control al subsidiarității în organismele regionale, aici trebuie să respectăm ce spune tratatul, care spune foarte clar că fiecare parlament național sau fiecare camera a parlamentelor naționale are apanajul să confere puteri legislative parlamentelor regionale și trebuie deci să respectăm ce spune tratatul. Dar cum funcționează acest lucru în practică? Asta am fost întrebat. De asemenea, trebuie să spun că parlamentele naționale au avut reacții foarte eficiente la propunerile noastre legislative. Sigur, ei respectă și termenul de 8 zile, săptămâni, mă scuzați, Apoi, uh, când o propunere legislativă este trimisă Parlamentului European și a Consiliului, este trimisă și Parlamentelor Naționale și noi vedem că în termen de 8 săptămâni parlamentele naționale, în general, sunt gata să ne trimită opiniile lor. Noi uh, încercăm acum să fim mai eficienți în răspunsurile la opinii cu un nou sistem uh, internet care ne permite o registrare mai bună, o colectare mai bună a răspunsurilor și încercând de asemenea și să îmbunătățim calitatea răspunsurilor noastre față de parlamentele uh, naționale, sigur, în urma opiniilor primite uh, din partea acestora. Deci, după cum s-a spus aici, la doi ani după intrarea în vigoare a tratatul de la Lisabona, mecanismul de verificare al subsidiarității funcționează foarte bine și sunt sigur că va continua să o facă și pe viitor, aducând și mai uh, aproape parlamentele naționale la luarea de decizii la nivel, de luarea de decizii la nivel european. Mulțumesc. Uh, și cu asta am încheiat. Uh, vom reîncepe mâine dimineață de la orele 9 până la orele 13.30. Ordinea de, uh, de zi este disponibilă pe site-ul Parlamentului și cu asta urez noapte bună tuturor.